Pakistanului, să ajutăm pe pakistanezii care se uh, opun terorismului și violenței ideologice. Mulțumesc. Președintele, mulțumim, doamna comisar. Sunt șapte propuneri de rezoluție. Uh, se vor vota în urma discuției și acum trecem la situația din Cambodgia. Are cuvântul pentru un minut doamna Gomes. The problem of land grabbing in the developed... Problema um luării pământurilor oamenilor în lumea în curs de dezvoltare este exemplificată foarte clar de, în Cambodgia. 400.000 de oameni au fost uh, îndepărtați de pe terenurile lor de către autoritățile naționale și de către um, companiile private. Această politică care nu uh, a fost uh, revizuită prin, la ultima revizuire a legii privind concesionarea pământurilor amenință stabilitatea, crește gradul de inegalitate, uh, și dezvoltarea nedurabilă și pune sub semnul întrebării legitimitatea guvernului. Situația este înrăutățită de faptul că se folosește forță excesivă împotriva activistilor și protestatarilor și că această atitudine nu este uh, trasă la răspunderea este pedepsită. Noi uh, am cerut guvernului cambogian să oprească evacuările forțate și să coopereze cu societatea civilă și uh, să se conformeze standardelor internaționale, acordând persoanelor evacuate compensare și, și uh, locuințe adecvate. Îndemn alta reprezentantă și Comisia să oprească um, activitatea companiilor europene în Cambodgia uh, și să se asigure că ele nu iau parte la aceste abuzuri. Mulțumesc, domnule Gomez. Domnul Preda, un minut. Mult, domnule președinte

Cambodgia a evoluat mult din, de la perioada Khmerilor Roșii, dar evenimentele recente demonstrează că încă mai sunt multe de făcut. Eh, Parlamentul e alarmat de decesele eh, deținuților politici, eh, de strămutarea și evacuarea sute de mii de oameni din cauza concesionarea, concesionării terenurilor, de intimidarea activiștilor politici, grupul ECR susținem eforturile UE de a promova democrația, și respectarea drepturilor fundamentale ale omului în Cambodgia. Eh, oamenii trebuie să poată protesta fără teamă și să trăiască în comunități stabile, neamințați de uh, prospectul îndepărtării lor forțate de pe propriilor lor pământuri. Mulțumesc, domnule Tenac. Domnul Maștalca acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să sprijin recomandările grupului politic uh, GUE, care se referă la drepturile fundamentale ale uh, omului, care sunt uh, legate de drepturile politice. ONU publică diferite date, de exemplu indexul dezvoltării umane, care cuprinde, conține date economice, de exemplu. Aici, Cambodgia se află pe locul 139 și Belgia, de exemplu, pe locul 19. PIB-ul pe cap de persoană în Cambodgia este doar de ceva mai mult de 1000 de euro. În Cambodgia, 20% din populație trăiește uh, cu, pe, cu o sumă de 1,25 de dolari pe zi. Eu doresc să mă întreb ce a făcut Parlamentul European pentru a îmbunătăți condițiile pentru a crea cadrul uh, necesar pentru respectarea acestor drepturi. Cred că nu foarte mult. Vă mulțumesc, doamna Lochbiller. Are cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica uh, agrară în Cambodgia este una nedreaptă. În ultimii 10 ani, a, cel puțin 400.000 de oameni și-au pierdut terenurile sau au fost alungați de pe ele. Domnul prim-ministru Hun Sen a anunțat în acest an să pună capăt acestei nedreptăți, însă nu există o încredere în acțiunile guvernului. Se petrec noi abuzuri și cele vechi se tolerează în continuare. Noi cerem guvernului din Cambodgia să renunțe la aceste practici nedrepte și să analizeze acordarea de terenuri celor 200 de societăți și eventual să anuleze această măsură cel care își pierde terenul pur și simplu luptă pentru un uh, drept fundamental, dar este persecutat pentru acest lucru. Drept urmare, cerem eliberarea tuturor activiștilor uh, arestați din aceste motive. Cei care au profitat în potri- uh, de pe urma acestei politici își vând până la urmă produsele în Uniunea Europeană. Comisia trebuie să se implice din acest punct de vedere, trebuie să analizeze în mod independent toate aceste abuzuri și să reacționeze. Vă mulțumesc, domnul Watson, vă rog. Mulțumesc, domnule uh, uh, președinte, mulțumesc. Primul ministru Hun Sen a fost la putere în Cambodia în timp de 27 de ani. El uh, conduce un guvern autoritar și corupt și, așa cum am constatat când am vizitat țara, poporul trăiește în teama, cu frica acțiunilor arbitrare ale guvernelor. Însă s-au făcut câteva îmbunătățiri, îmbunătățiri în principal datorită Uniunii Europene. Alegerile nu sunt libere și uh, independente. Însă și chiar în această săptămână Hun Sen, domnul uh, prim-ministru, a, uh, s-a bucurat că s-a anunțat boicotarea alegerilor în viitor. Um, însă dacă se va face vreun boicot, acest lucru avea la fel de puțin însemnătate ca și victoria lui Lukashenko anul trecut, luna trecută în Belarus. Nu trebuie să susținem sub nicio formă, la nivel internațional, aceste alegeri în uh, Cambodgia. Salut uh, îngrijorarea exprimată de doamna Ashton uh, în privința condamnărilor asocierii democraților de luna trecută, domnului Momsonando. Mulțumesc, domnule Watson. Grupul Popular, domnul Chelam mare cuvântul. Mulțumesc, gracias. Mulțumesc! Cambodgia a făcut uh, unele progrese uh, pe calea democrației, dar ne îngrijorează situația cetățenilor care apără drepturile omului. Ei uh, au fost acuzați că au comis infracțiuni împotriva statului. Doar acum câteva zile, patru apărători de drepturilor omului au fost condamnați la închisoare de un uh, tribunal din Phnom Penh. Mai suntem îngrijorați și de ce se întâmplă cu situația cu concesionarea terenurilor E sigur o problemă internă, totuși. În ultimii 10 ani, aproape o jumătate de milion de persoane au fost strămutați eh, și au rămas fără pământuri și fără case. Asta a dus, sigur, la sărăcie și la conflicte sociale. Solicit autorităților cambogiene să înceteze hărțuirea uh, opoziției și a activiștilor pentru drepturile uh, omului și uh, cerem Cambogiei să-și reformeze sistemul uh, electoral pentru a aduce la zi cu standardele internaționale și cu recomandările ONU și să pună în aplicare acel moratoriu asupra concesiunilor funciare noi hotărât de prim-ministru Hun Sen. Mulțumesc! Da, mulțumesc. acum un minut, uh, domnul Weidenholzer, din partea socialiștilor. Domnule președinte, în această vară, în uh, urma unei uh, invitații a partidului care combate sărăcia, am mers în Cambodgia. Am putut să văd personal care sunt dezechilibrele sociale, care sunt efectele corupției asupra sărăciei. Am văzut că trecutul, nu se discută suficient de mult despre trecut, și uh, Cambodgia uh, merită atenția noastră, merită solidaritatea noastră, cred. Doar dacă se reface statul de drept și se reajunge la relații, la un sistem democratic, această țară va avea perspective de viitor. Sunt, uh, nu există, de fapt, libertatea de expresie și uh, fiecare care luptă pentru libertăți politice este persecutat. Alegerile următoare trebuie să fie monitorizate de Uniunea Europeană și ele pot fi considerate a fi libere doar dacă înaintea lor există un, anum, un grad minim de libertate de expresie, pentru că doar așa există o egalitate de șanse între toate partidele politice. Vă mulțumesc! Acum, în numele liberalilor, domnul Rinaldi. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Lista dramelor uh, produse în Cambodgia e, fo- e foarte lungă. Crime împotriva mediului, corupție uh, de de la, din sus până, de sus și până jos, încălcarea drepturilor activiștilor uh, pentru drepturile omului, E un fel de dictatură foarte șireată care are aparența unei democrații. Astăzi avem și problema șefului opoziției parlamentare care a fost Uh, expulzat din Cambodgia. Bun. Problema e că comunitatea internațională nu acționează. Eu vreau să spun câteodată nici Uniunea Europeană nu prea acționează. Uh, cu Graham Watson ne-am lăsat în Cambodgia și am constatat că Uniunea Europeană nu acționează destul de ferm și Comisia Europeană de asemenea. Aici în Parlament uh, avem uh, mai multe dezbatere asupra Cambodgiei și aș dori ca și în celelalte instituții să văd același interes pentru această zonă. Cred că e important în cooperarea europeană să reflectăm asupra cazului lui Sam Rainsy, care a câștigat un premiu important pentru drepturile omului chiar aici la Parlament. Poate uh, să încercăm să obținem reîntoarcerea lui în țară înaintea alegerilor. Ar fi o probă de foc. Mulțumesc acum pentru grupul ECR. Doamna Gărling, un minut în două Mulțumesc. În 2012, situația drepturilor omului în Cambodgia continuă să se deterioreze. Încălcările drepturilor la locuină și la pământ uh, sunt uh, frecvente și uh, se practică intimidarea și criminalizarea activiștilor, politici pentru drepturile omului. Cazurile lui Sonando Vuti și altora sunt cazuri care arată foarte clar cât de gravă este situația drepturilor omului. Se acordă concesii uni de pământ către companiile, um, companiile private. S-au uh, strămutat cetățeni pentru uh, a se cultiva pământul în Cambodgia, lucru care um, a încălcat foarte mult drepturile omului. S-au uh, făcut evacuări forțate și s-au distrus păduri de care cetățenii depind pentru a-și câștiga existența. Dezvoltarea resurselor naturale și a terenurilor din Cambodgia ar putea avea efecte pozitive asupra vieților cetățenilor dacă s-ar face acest lucru în mod durabil și responsabil și dacă s-ar respecta um, drepturile omului. Îndemn guvernul cambogian să protejeze drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor să um, de a-și exprima propriile opinii în mod pașnic, în special în ceea ce privește uh, alegerile. Mulțumesc, domnul Gerling. Uh, domnul Cucan, un minut. Vă mulțumesc, domnule Uh, președintă, Intimidarea celor care apără uh, drepturile omului duce până la urmă la dispariția libertăților politice în Cambodgia și în mod recent uh, cel care critică guvernul din Cambodgia, Mom Sonando, împreună cu alți activiști, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Este clar că aceste condamnări, dar și alte procese, sunt motivate de motive pur politice. Este de datoria noastră celor care ne îngrijorează situația drepturilor omului din Cambodgia să insistăm ca acești activiști să fie liberați. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari donatori pentru Cambodgia și uh, ar trebui, cred, să se trezească în, uh, înaintea summitului ASEAN care va avea loc în noiembrie în acest stat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Cucan.

Mulțumesc, doamnă Crețu. Și acum, doamna Wikström are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva vreme m-am deplasat în Cambodgia eh, pentru a vizita pe colegul și prietenul Mumsakur și pur și simplu am văzut imagini care nu mi se vor șterge din memorie, am văzut imagini groaznice. Se pare că foarte mulți oameni au, sunt victimele confiscărilor terenurilor, marile companii pur și simplu au pus mâinile pe pământurile pe care aceste oameni le aveau de generații și generații. Oamenii aceștia nu au fost, n-au primit nicio despăgubire, au fost lăsați uh, pur și simplu fără niciun fel de sprijin și fără niciun fel de susținere financiară. Sigur că programul Totul în afară de arme este foarte bun în principiu, dar în realitate au existat și consecințe foarte negative ale acestui program în legătură cu zahărul și alte produse agricole, pentru că companiile de zahăr au pus mâna pe terenuri eh, și iată, știm ce se întâmplă cu oamenii de acolo. Sute de mii de familii au rămas fără adăpost pentru ca să se facă loc pentru aceste plantații de zahăr eh, Mm, de trece de zahăr de fapt. Totuși, eu cred că Uniunea Europeană trebuie să forțeze pur și simplu Cambodgia să permită uh, liderului opoziției Sam Rainsy să revină în țară după, înainte de alegeri. Mulțumesc și acum începem procedura cash de ai. Domnul Șogor are cuvântul pentru un minut. Bár Kambodzsa az utóbbi húsz évben tett előrelépéseket a jogállam érvényesítése, az emberi jogok védelme és a... Mulțumesc. Uh, în ce privește statul de drept, apărarea drepturilor omului, uh, Cambodgia a făcut progrese și trebuie spus asta. Însă trebuie de asemenea spus că măsurile luate de autorități în ultimii ani uh, sunt pași înapoi. Iată, activiștii drepturilor omului au fost închiși, a fost închis, au fost închise multe mijloace mass media, s-au produs expropieri de terenuri, expulzări și toate aceste semnaluri eh, ne fac să înțelegem că pentru liderii Cambodgiei valorile democratice nu înseamnă mai lucru. Uniunea Europeană, ca principal donator al acestei țări, nu poate să rămână cu mâinile în sân în fața acestor încălcări ale drepturilor omului. Alegerile eh, de anul viitor vor trebui să se desfășoare în mod transparent și democratic și noi trebuie să controlăm că se întâmplă așa. De asemenea, trebuie să examinăm uh, ce se întâmplă cu acordul de cooperare UE-Cambodgia și eventual să reexaminăm și garanția de preferințe comerciale. Mulțumesc! Doamna Covei, un minut. President, since the Paris Peace Agreement Mulțumesc, domnule președinte. De la acordul de pace din 1991, Cambodgia a făcut pași mari în îmbunătățirea situației democratice și a drepturilor omului. În ultimii ani, însă, Cambodgia a făcut un pas înapoi, uh, s-a îndepărtat de democrație și uh, s-a continuat sistemul corupt alimentat de intimidare și de violență. Ca singurul, uh, ca principal donator către Cambodgia, Eh, influența Uniunii Europene ar trebui să aibă o pondere mare, să influențeze guvernul cambogian. Ar trebui să ne folosim această influență și să determinăm guvernul cambogian să își eh, schimbe eh, modul de acțiune și să asigure alegeri libere. Dacă se va continua teroarea și se vor continua minciunile, aceasta va fi situația la nesfârșit. Trebuie să se oprească arestările arbitrare și violența împotriva protestatarilor pașnici. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că uh, Cambodgia nu uh, se îndepărtează de progresele din uh, trecut. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Macovei. Doamna Geringer, un minut. Dziękuję, panie przewodniczący. W 1991 roku Kambodża podpisała porozumienie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ne aducem cu toții aminte de acordul de la Paris pe care l-a semnat și Cambodgia, în care se angaja să respecte drepturile omului. 20 de ani după, vedem că drepturile fundamentale sunt încălcate, vedem că se exercită violență împotriva cetățenilor cambogieni. Un exemplu ar fi arestarea 13 femei care deciseseră să protesteze în mod pașnic în luna mai împotriva unei uh, evacuări. De exemplu, proprietarul unei stații de radio a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a fost acuzat că ar fi, ar fi, ar fi încălcat drepturile altor uh, actori din opoziție. Deci, poate ar trebui să aducem în minte acestei țări că trebuie să respecte tratatele internaționale, inclusiv uh, rolul uh, emisarilor ONU. Ar trebui să le aducem aminte cât de important este să se pregătească pentru noile alegeri. Vă mulțumesc, doamna Gering. Acum, doamna Oiland, pentru minutul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Un politician uh, important liberal din uh, Cambodgia, Sam Rainsy, a fost condamnat pe nedrept, la fel ca și alți uh, politicieni ai opoziției precum și apărătoarea drepturilor, drepturilor omului și activiști care susțin persoanele uh, care au fost rămutate. Cambogenii merită o reconciliere pașnică care să nu fie subminată de politicianism. Trebuie ca această țară să devină o adevărată democrație un test al uh, îndreptării, mă rog, uh, atitudinii autorităților cambogiene ar fi să-i permită lui Sam Rainsy să participe la funeraliile uh, fostului rege al Cambogiei. Mulțumesc, domnul Vlașa. Domnule președinte, faptul că discutăm această temă în Parlamentul European este foarte important pentru că, în mod sigur, trebuie să discutăm situația politică din Cambodgia. Uniunea Europeană este unul din cei mai importanți donatori. Drept urmare, nu trebuie să risipim ajutorul financiar pe care îl punem la dispoziție. Trebuie să obligăm guvernul din Cambodgia să respecte drepturile omului și să uh, permite, să permită ca cetățenii să poată participa la viața socială fără să fie persecutați. Vă mulțumesc. Do- doamna Corona, un minut. Arvoisa puhemies, kiitos. Kambodsassa valmistaudutaan ensi vuoden vaaleihin ja... Vă mulțumesc, domnule președinte în Cambodgia se pregătesc uh, alegerile și Uniunea Europeană, în calitatea de cel mai important uh, donator pentru această țară, trebuie să pună accentul pe uh, sistemul democratic și pe statul de drept. La ultimele alegeri, uh, standardele nu au fost uh, respectate și guvernul i s-a cerut să organizeze aceste alegeri pe baza recomandărilor ONU. Există, pe de altă parte, și problema legată de uh, limitarea libertății de expresie. Partidele din opoziție nu pot critica nepotismul și corupția. Foarte multe lucruri sunt încheiate în secret și cetățenii nu pot participa la procesul decizional, de fapt. În Cambodgia există lipsuri din punctul de vedere al funcționării statului de drept, activiști pentru drepturile omului sunt persecutați și sunt amintite tot timpul arestări uh, diferite. Vă mulțumesc! Doamna Holmeier are acum cuvântul un minut. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Din fericire. Umweltaktivisten, Menschenrechtsaktivisten. Din păcate auzim în continuare rapoarte referitoare la arestarea diferiților uh, activiști. Uh, știm ce s-a întâmplat cu fata care a fost uh, împușcată în mai 2012 de forțele de securitate și nu s-a uh, realizat uh, nicio anchetă pentru clarificarea acestui caz. Știm ce se întâmplă și cu confiscarea terenurilor, terenuri care ajung la baronii zahărului, care ajung să facă profituri imense în urma exporturilor uh, înspre Europa. Cred că această politică trebuie să fie încetată în cele din urmă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum, doamna comisar are cuvântul. Eh, Onorați deputați, în numele Vicepreședinte Catherine Ashton, doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru că a organizat această dezbatere. Ea vine la momentul potrivit, având în vedere evenimentele în uh, sectorul drepturilor omului care s-au uh, s-a înrăutățit în uh, Cambodgia în ultimii doi ani. Intimidarea jurnaliștilor, activiștilor pentru drepturile omului și a de, protestatorilor pa, pacifici sunt în creștere. Ultimul exemplu a fost condamnarea lui Mom Sonando la 1 octombrie la o um, sentință de 20 de ani de închisoare. Acest lucru a fost criticat de uh, purtătorul de cuvânt al înaltei reprezentative într-o declarație în care spunea de lipsa de independență, vorbesc de lipsa de independență a sistemului Uh, în iulie 2012, uh, uh, profesorul Surya Subedi, raportor special al ONU, împreună cu un uh, raportor complementar în legătură cu concesiunile de teren, publicat pe 24 septembrie, au confirm, confirmat gravitatea situației. Societatea civilă, inclusiv cei care aparțin partidelor politice, nu își pot exprima opiniile în liniște și fără teamă disputele legate de uh, teren, evacuările um, forțate și instabilitatea socială devin o problemă politică importantă. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorările în privința alocărilor concesiunilor uh, de pământ în scop economic. În mai multe reuniuni la nivel înalt, uh, inclusiv în iunie la um, Comisia Mixtă UE-Cambodgia. Comisarul de Gucht a discutat această problemă și cu Ceamprasid, omologul său cambogian. Președintele Herman Van Rompuy Rompuy a vizitat uh, de la 2 la 4, va vizita între 2 și 4 noiembrie Cambodgia și uh, va profita de ocazie pentru a se întâlni cu uh, primul ministru Hun Sen și cu președintele Adunării Naționale și va discuta aceste chestiuni. Cambogia încă își revină după trecutul său violent și uh, întunecat. S-au făcut pași către democrație, economia crește într-un ritm adecvat, însă uh, sunt încă multe de făcut pentru uh, ajunge la uh, democrație. Uniunea Europeană a susținut și continuă să susțină tranziția la democrație a Cambodgiei prin mecanismul pentru democrație, UE a acordat Cambodgiei 7,5 milioane de euro pentru a consolida Comisia Cambogiană pentru Drepturile Omului și alte instituții. În total, 15,5 milioane de euro s-au acordat Cambodgiei prin instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, uh, susținând uh, drepturile la pământ, uh, drepturile indigenilor, libertatea um, și libertatea la, expre- la expresie. Um, noi dorim să există o emisiune de experți care să meargă la um, în Cambodgia în iunie, în iulie după alegeri. Vrem să ne asigurăm că alegerile se vor desfășura în mod corect și că cetățenii își pot exercita drepturile politice uh, de bază. Vom acorda atenție specială uh, drepturilor omului legate de uh, concesiunile de pământ. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Vom încheia discuția pe marginea acestui punct. Avem um, șase propuneri de rezoluție care se vor de, uh, vota astăzi. Suspendăm ședința pentru un scurt timp pentru uh, a face anunțul uh, câștigătorului premiului Saharov, după care vom continua cu votul. Mulțumim foarte mult!